Kolejnym punctem porządku dziennego jest oświadczenie wice... Următorul punct de pe ordinea de zi este declarația înaltului reprezentant pentru politică externă și securizată, doamna Ashton, privind situația din Belarus. Îi dau cuvântul doamnei Ashton. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, evenimentele care au urmat alegerilor din Belarus de pe 19 decembrie ne-au șocat pe toți. Forța cu care au intervenit autoritățile împotriva cetățenilor a atras după sine declarații dezaprobatoare din toată lumea. M-am întâlnit cu, împreună cu colegii mei cu mulți dintre cei afectați, reprezentanții ai opoziției, societății civile, familiile celor închiși, deținuți, și cu reprezentanța ai populației în general. Am avut ocazia de ne exprima simpatia, solidaritatea și de a-i asculta. Însă, stimați deputați, acum a sosit momentul să acționăm. Apreciez faptul că deputații din Parlamentul European uh, sunt dispuși să ne ajute și să contribuie la activitățile noastre. Domnul comisar Fulă a prezentat punctul de vedere al Comisiei la ședința FED de săptămâna trecută studiez, aștept cu nerăbdare rezoluția care va urma acestei dezbateri. Este important, cred, să ne concentrăm foarte mult, având în vedere situația urgentă cu care avem de-a face. Am discutat cu reprezentanții ai opoziției și ai publicului din Belarus, inclusiv rude ale celor reținuți. Inclusiv cu, m-am întâlnit și cu fostul ministru Martinov. Din toate aceste conversații nu mai am nicio îndeală se încalcă uh, drepturile omului, libertățile fundamentale și democrația în această țară. Pe lângă folosirea forței, procesul, uh, întregul proces electoral a fost subminat de faptul că um, reprezentanții societății civile și ai opoziției nu au avut posibilitatea de a se exprima liber. Uh, și uh, alte foruri internaționale susțin această concluzie. Cel puțin 30 de persoane sunt uh, condamnate și ar putea ajunge în închisoare. După cum știți, uh, printre aceștia se numără candidați la funcția de președinte. Domnule președinte, am condamnat deja măsurile represive luate de autoritățile de la Minsk și am uh, solicitat eliberarea imediată a celor reținuți pe criterii politice, precum și redeschiderea biroului OSCE de la Minsk. Am uh, întărit acest mesaj printr-o declarație comună cu secretarul de stat uh, Clinton și am subliniat în întâlnirea cu domnul Martinov că Uniunea Europeană așteaptă un, uh, o reacție imediată, un răspuns imediat din partea autorităților de la Minsk față de cerințele comunității internaționale trebuie să pornim de la principii de bază. Primul dintre acestea este că securitatea și siguranța activiștilor pentru pace, inclusiv a candidaților la de președinte, trebuie să, ocupe, uh, să ne preocupe mereu. Apoi că cei din Belarus ne sunt parteneri și vecini și ar trebui să avem în minte și interesele lor. Nu putem să uităm de popor atunci când criticăm autoritățile. Al treilea principiu, respectarea drepturilor fundamentale și a libertăților fundamentale este miezul politicii europene și a parteneriatelor noastre. Acestea sunt valori comune pe care le împărtășim cu partenerii noștri. Vom colabora cu acești parteneri, cum am colaborat și cu Statele Unite, pentru a consolida mesajul transmis către Belarus de comunitatea internațională. Domnule președinte, evaluarea noastră trebuie să aibă concluzii clare Trebuie să folosim canalele de care dispunem pentru a stimula obținerea unei reacții rapide, care ar trebui să fie să determine autoritățile de la Minsk să înceteze aceste uh, acțiuni, dar în mod echilibrat. Ar trebui să ne gândim la măsuri țintite și mă gândesc aici la o trecere în revista sancțiunilor, iar pe de altă parte trebuie să portăm un dialog intensiv și să sprijinim societatea civilă. Din punct de vedere practic, asta înseamnă să acordăm în continuare asistență ONG-urilor, mass media și studenților și poate să facem eforturi sporite pentru o mobilitate mai mare a celor care doresc să călătorească în Uniunea Europeană. Pe termen scurt, am introdus o interzicere a călătoriei, mm, a călătoriilor în Uniunea Europeană. Introducerea acestei interdicții pentru președinte ar fi o opțiune, cu siguranță. În ceea ce privește sprijinirea societății civile, am solicitat SEAE și Comisiei să pregătească mai multe opțiuni care să se concentreze pe ONG-uri, pe mass media și pe studenți. Știu că uh, Parlamentul are posibilitatea de a mm, oferi burse studenților uh, care sunt eliminați din universități. Trebuie să căutăm și alte resurse, inclusiv de la statele membre. Vorbeam despre mobilitate și mă gândesc la facilitarea vizelor. Aș vrea să încurajez consulatele statelor membre de la Minsk, Minsk să aibă în vedere aceste măsuri în interesul cetățenilor de acolo. Măsurile pe termen scurt pe care le-am prezentat acum trebuie analizate de Consiliul de Afaceri Externe pe 31 ianuarie. Însă putem deja să ne gândim la aspecte pe termen lung în relația cu Belarusul. În primul rând, trebuie să conlucrăm cu alți parteneri internaționali. De aceea, Belarus ar trebui să continue eforturile multilaterale și să, continu- să continuăm parteneriatul pentru consens. În ceea ce privește asistența financiară pentru NPI, trebuie să ne concentrăm pe nevoile populației, ale societății civile. Și, în fine, în vedere planul de dezvoltare a relațiilor cu Belarusul pe termen mediu, trebuie să luăm deocamdată o pauză. Asta nu înseamnă că abandonăm planul comun interimar, însă trebuie să ajungem la o concluzie și la, eventual la o revizuire. Domnule președinte, acesta este contextul. Acum aștept cu mare interes opiniile deputaților. Mulțumim, doamnă vicepreședinte. În numele grupurilor politice are cuvântul mai întâi domnul Protașievici din partea PPE. Aveți cuvântul domnule președinte, doamnă Catherine Ashton. Monitorii internaționali nu au avut niciun dubiu și nici noi nu ar trebui să avem vreunul. Ultimele alegeri din Belarus din decembrie nu au fost nici echitabile, nici cinstite. Și un rezultat al acestui fapt este acum că politica purtată față de Belarus uh, nu poate fi purtată în formula din trecut. Nu putem să procedăm uh, ca într-o situație obișnuită. Sosit momentul să avem o atitudine decisivă față de regimul Lukashenko și să includem sancțiuni referitoare la vize, la acordarea de vize și la sancțiuni, chiar și sancțiuni economice. Sancțiuni care trebuie să fie inteligente și care nu ar trebui să vizeze bunăstarea cetățenilor din Belarus. Dar nu ar trebui să ne temem de la introducerea de astfel de, sancțiuni, de, introducerea de astfel de sancțiuni. Ar trebui să ținem uh, cont și de apartenența Belarusului la parteneriatul estic. Iată, nu avem un partener credibil și putem să spunem că uh, în cele din urmă ar trebui să sprijinim opoziția, opoziția democratică, astfel încât să avem o reprezentare cât de cât aici sau la Bruxelles, o un for care să reprezinte Belarus, Belarus în lume. De asemenea, ar trebui să solicităm eliberarea tuturor protestatarilor. Este vorba despre jurnaliști uh, și candidații la președinție. Toată lumea ar trebui eliberată asta înainte să ne gândim uh, la reluarea negocierilor. Acum, domnul Bigan din partea socialiștilor. Vă mulțumesc. Stimați colegi, socialiștii și uh, democrații deplâng faptul că alegerile din Belarus uh, au reprezentat o oportunitate pierdută pentru democrație. Putem să spunem că politica Uniunii Europene reprezintă politica angajamentului în etape s-au uh, ajuns, s-a ajuns la câteva rezultate. Dacă ar fi să ne restructurăm politic, atunci ar trebui să fim totuși prudenți, pentru că angajamentul Uniunii Europene a făcut ca Belarus în cad- Belarus să înregistreze totuși câteva progrese la alegerile prezidențiale. Un semnal în acest sens a fost că în noaptea de, uh, Uh, după alegeri, au ieșit pe stradă mult mai multe persoane decât s-ar fi estimat. Altfel spus, libertatea ce a putut fi constatată a fost mult mai mare. De acum încolo, trebuie să fim suficient de coerenți și de hotărâți în ceea ce privește pretențiile pe care le avem față de Rusia. Trebuie să solicităm eliberarea persoane deținute și încetarea urmăririi acelor persoane care au participat sau au organizat uh, protest, la, au participat la protest sau le-au organizat. Ar trebui să stipulăm foarte clar care sunt doleanțele noastre. Putem să o facem pe termen mediu și lung. Odată trebuie să nu izolăm din nou Belarus. Reprezentanții societății civile au subliniat foarte clar că o izolare a Belarusului s-ar traduce printr-o izolare a cetățenilor acestui stat. În ceea ce privește politica față de această țară, trebuie să o modificăm dacă va fi nevoie, pentru că astfel, iată, cetățenii din acel stat vor uh, avea de câștigat. Uh, vor avea de câștigat ei, uh, societatea civilă în ansamblul său, jurnaliștii, mass media și așa mai departe. Deci uh, dacă am mijlocit aceste schimbări, vom putea avea și alegeri democratice. Trebuie să cooperăm cu terțe state, de exemplu cu Ucraina și cu Rusia în acest sens. Și în calitate de Parlament European să apelăm la toate posibilitățile astfel încât democratizarea Belarusului să devină realitate. Mulțumesc, domnul Vigeni. Are cuvântul. Domnul Vigeni. Domnul Migalski. Domnul Migalski dorește să adreseze o întrebare. Vă mulțumesc foarte mult. Știu că am numai 30 de secunde. Poate că am înțeles greșit. Ați spus într-adevăr, domnule Vigening, că dumneavoastră credeți că demonstrațiile care au avut loc după alegeri, deci demonstrații de protest împotriva acestor alegeri, deci credeți într-adevăr că acestea dovedesc că, uh, <laughs> faptul că situația e pe cale de a se îmbunătăți. Deci asta am înțeles eu și mi se pare greu uh, să fiu de acord cu astfel de explicație adusă faptelor de acolo. Vă mulțumesc. Eh, punea cu Poate că nu m-am exprimat suficient de clar. Câteodată oricum se pierd eh, finețurile prin eh, traducere. Situația din Belarus s-a schimbat în așa fel încât mai multe persoane ajung să înțeleagă necesitatea democrației. Și iată, întrezăresc acum posibilitatea de a lupta pentru democrație. În noaptea de după alegeri au existat mult mai mulți protestatari pe străzi din Minsk decât s-ar fi așteptat vreodată. Și asta nu mulțumită regimului politic din regiune. Vă... Da, spune președintele, au fost ceva probleme cu traducerea în engleză. Uh, sunt probleme cu traducerea în engleză, v-aș ruga să verificați. Well, did you... Not the translation. Nu ați avut, nu ați avut traducere, spune președintele? E ok. with microphone, yeah. Uh, microphone, okay, ah, it's da, okay. Da, vă rugăm microfon. Da, funcționează acum. Îmi pare rău. Poate că a fost o neînțelegere. Încerc întotdeauna să vorbesc limba mea maternă și uneori îmi dau seama că poate pe chestiuni atât de sensibile n-ar trebui. Din cât am încercat eu să vă transmit mesaj, este că situația este următoarea. Mulți oameni înțeleg că Belarusul are nevoie de democrație. Din ce în ce mai mulți oameni înțeleg că trebuie să lupte pentru democrație. De aceea consider ca fiind un semnal pozitiv faptul că din ce în ce mai mulți oameni se organizează și manifestează în piața din Minsk. Deci, iată, am dorit să explic cele ce vreau să spun. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Cristina Oiuland. Doamna președinte, doamna înalt reprezentant, sunt într totul de acord cu cele spuse de dumneavoastră. Este foarte important faptul că Uniunea Europeană a putut să reacționeze în mod corespunzător în legătură cu eșecul alegerilor din Belarus. M-aș bucura dacă am fi la fel de riguroși în cazul altor state limitrofe, învecinate în care aceleași încălcări ale drepturilor omului și ale normelor statului de drept sunt uh, la ordin, de ordin cotidian. Rusia a recunoscut alegerile din Belarus și a considerat uh, violențele care au însoțit acest eveniment a fi un eveniment intern uh, strict de competența Belarusului. Doamnelor și domnilor, Parlamentul European a convenit asupra unei re- rezoluții puternice cu înăsprirea regimului vizelor care trebuie acum suportat de regimul Lukashenko. Europa trebuie să rămână unită în această privință și statele membre trebuie să se abțină de la orice inițiative bilaterale cu Lukashenko și regimul său. Trebuie să suspendăm parteneriatul pentru Est atâta timp cât uh, prizonierii politici sunt încă încarcerați. Trebuie să susținem ONG-urile, societatea civilă, pentru a o pregăti să reconstruiască Belarusul după căderea regimului Lukashenko, pe care sperăm să-l putem răsturna prin mijloace democratice. De aceea susținem un forum paneuropean pentru viitorul acestei țări. Președintele, mulțumesc, doamna Hautala din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant. Cred că uh, ne împărtășiți foarte bine sentimentele atunci când spuneți că ați fost cu adevărat șocată uh, după 19 decembrie. Mulți dintre noi au sperat că uh, se va înregistra o deschidere progresivă a Belarusului către Uniunea Europeană, însă acum multe din aceste speranțe s-au împrăștiat este foarte îngrijorător să ascultăm uh, știrile uh, de la Belarus și uh, din alte locuri care arată o continuare a oprimării. Hărțuirea unei organizații de protecție a drepturilor omului continuă și de asemenea se înregistrează arestări, detenții în uh, cadrul membrilor acestei organizații, o organizație foarte curajoasă în apărarea drepturilor omului în Belarus și care nu a avut dreptul să se înregistreze până acum. De asemenea, Comitetul Helsinki uh, pentru Belarus a emis un avertisment pentru că sunt convinși că persoanele care au acuzații, uh, care, care sunt victimele unor acuzații destul de grave, nu vor beneficia de un proces corect. Domnul Sanikov și uh, soția sa, jurnalist, corespondent uh, al uh, unui uh, ziar din Minsk, sunt de asemenea victimele unui proces care face din aceste persoane niște, niște personaje extrem de cunoscute în lumea întreagă. Uh, și avem nevoie de o confirmare suplimentară în acest caz. Și atunci mă întreb de ce se întâmplă aceste lucruri în Belarus. Cred că trebuie să insistăm pe uh, necesitatea unor investigații internaționale pentru a înțelege cât mai bine ce s-a întâmplat, cine sunt instigatorii acestor violențe, violențe care astăzi au devenit o infracțiune pentru cei care Uh, doreau democrația în Belarus. Din punctul meu de vedere, organismul cel mai adecvat pentru a realiza o astfel de investigație ar fi OSCE-ul, dacă nu, Națiunile Unite. Uh, să vorbim acum despre posibilitatea unor noi alegeri. Aici cred că trebuie să fim destul de prudenți, să nu cerem niște alegeri noi prea rapide, pentru că trebuie să garantăm foaia de parcurs către um, democrație, către libertatea presei, către libertatea de asociere, către libertatea de exprimare. Și nu cred că am avea foarte multe de câștigat dacă Belarusul ar avea alegeri chiar astăzi. Domnul Cernechi, un minut. mówimy o sytuacji na białorusi ale uderzmy się w piersi bo łatwo jest bineîneles că putem acuza autoritățile din belarus pentru cele care s-au întâmplat recent. Am putea să pedepsim regimul din Belarus. Însă ar trebui să ne uităm și în curtea noastră. Spre exemplu, domnul Berlusconi și alții au legitimizat uh, într-o oarecare măsură regimul din Belarus având în vedere, uh, spre exemplu, uh, vizita domnului Șikovski fost ministru din Polonia, care a mers în Belarus. Vedeți că există un număr de oameni politici din statele membre ale Uniunii Europene care au creat anumite condiții pentru a permite regimului din Belarus să aibă o marjă de manevră. Aici vorbim despre protecția drepturilor omului, însă haideți să ne uităm mai întâi în curtea noastră. Mulțumesc, are, întâi, are acum cuvântul domnul Scholz. Domnule președinte, doamnă vicepreședinte, grupul meu nu a semnat varianta de compromis a rezoluției pe tema Belarusului. Asta însă nu trebuie să înțelegeți în, în sensul că noi acceptăm violențele din Belarus. Pentru noi, alegerile juste, democratice, care, care respectă libertățile cetățenești, reprezintă o premisă a relațiilor normale cu Belarus, cum uh, este cazul și uh, pentru relațiile cu alte state. Însă mă îndoiesc de oportunitatea sancțiunilor împotriva Belarusului cu intenția de a elibera deținuții politici. Sancțiunile uh, n-au prins nici în trecut în Belarus, nici în Belarus, nici în altă parte. Stimați colegi, știți acest lucru la fel de bine ca mine. Răspunderea politică, dialogul politic, înfruntarea argumentelor și nu a statelor, uh, cu cooptarea unei uh, uh, societăți civile critice, poate crea transparență politică și poate să creeze un, o mai bună transparentizare a politicii Belarusului. Asta cred că este soluț, soluția și nu uh, înfruntările de genul cele pe care am avut-o dimineață în legătură cu președinția ungară. Mulțumesc. Acum domnul Belder, un minut. Mulțumesc. că Represiunea brutală a oricărei alternative politice față de regimul Lukashenko de la 19 decembrie 2010 a redus foarte mult capacitățile de influență ale celorlalte țări, relațiile între Bruxelles și Moscova, inițiativele în acest sens au fost uh, suspendate pe plan politic și economic. Lukashenko este din ce în ce mai apropiat de Kremlin și această relație de dependență um, uh, ne duce la necesitatea unei uh, implicări mai importante din partea Uniunii Europene, din partea societății civile în Belarus. Uniunea Europeană trebuie să se arate solidară cât mai rapid trebuie să furnizăm un ajutor Belarusului, trebuie să lansăm o adevărată discuție, o adevărată dezbatere cu opoziția politică din Belarus și să supraveghem evoluția puterii. Nu Belarusul nu are nevoie de uh, un stat de, uh, de, un, de un model chinez sau rusesc. Trecem acum la ceilalți oratori înscriși. Domnul Ungureanu, minut jumătate. Alexandru Lukashenko has never missed an opportunity to... Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Lukashenko nu și-a pierdut nicio ocazie pentru a se dovedi un dictator și alegerile recente au ajuns la un punct culminant noi, în Uniunea Europeană, ne mai agățăm de iluzia că Lukashenko, oarecum, într-un final, printr-un miracol, se va schimba. Și, într-adevăr, am spus, haideți să așteptăm pentru al- până la alegerile din decembrie. Au sosit alegerile și Lukashenko a rămas același. Și opoziția fie se află în închisoare, fie se află la spital. Și cred eu că a venit momentul pentru Uniunea Europeană să-și reconsidere abordarea față de Belarus. Pentru că, în mod clar, nu există niciun loc pentru Belarus în parteneriatul estic. Belarusul ar trebui să fie suspendat uh, de la aceste drepturi. Noi ar trebui să ne adresăm doar societății civile. Și în știu că va exista un uh, Consiliu al Afacerilor Externe pe 21 ianuarie și sper că domnul comisar Fule și, doam- Fule și doamna Ashton vor recomanda suspendarea. Nu putem să acordăm domnului Lukashenko credit și încredere. Uh, concluzia este că Euronestul trebuie să fie lansat fără, fără Belarus. Este o chestiune de urgență. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Palechis. aukštoji galiotinė, Europos Mulțumesc, domnule președinte. Doamna înalt reprezentant, această rezoluție pe marginea căreia vom vota mâine ar trebui să transmită un semnal puternic Belarusului, întregii Europe și, de fapt, întregii lumi. Până nu este prea târziu, trebuie să se revină la situația de dinainte de 19 decembrie. Trebuie să existe o mobilizare care să ducă la urmarea drumului democrației, respectului și drepturilor omului. Obiectivul principal astăzi este eliberarea prizonierilor politici și încetarea represiunilor împotriva presei libere și împotriva opoziției. Însă când atacăm acest regim, nu trebuie să pedepsim și populația Belarusului. Trebuie să fim extrem de prudenți și să evităm situațiile în care ar avea de suferit cetățenii sau relațiile economice, culturale, științifice cu această țară. Pentru că aceste lucruri continuă să fie necesare pentru deschiderea societății din Belarus. Politica de dialog cu Belarus din ultimii ani s-a dovedit fructuoasă și în prezent, în jur de 50% din cetățenii Belarusului sunt favorabili unor relații mai strânse cu Uniunea Europeană. Trebuie să reacționăm față de evenimentele de la Minsk în așa fel încât această parte uh, a Belarusului care este favorabilă Uniunii Europene să devină din ce în ce mai importantă, pentru că altfel ar fi o sancțiune extrem de dureroasă pentru organizatorii acestor evenimente. În concluzie, câteva cuvinte legate de acest zid al Berlinului din punct de vedere financiar și din punct de vedere al vizelor. Un zid care acum se construiește între Uniunea Europeană și vecinii săi din Est. Un zid care este foarte greu de trecut, mai ales atunci când vii din Belarus. De mult timp trebuia distrus acest zid și trebuia să ne asigurăm că vizele devin mai accesibile pentru cetățenii din Ucraina, Belarus, Georgia sau Rusia. Milioanele de euro strânse din taxele de viză, care sunt foarte mari, nu sunt rentabilizate, pentru că aceste milioane nu fac decât să crească um, abisul dintre Uniunea Europeană și vecinii săi din Est. Acest lucru nu ar trebui să existe. Domnul Gebrandev, un minut jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În viață și în politică, Speranța este deosebit de importantă, pentru că speranța permite oamenilor să creadă că viitorul va fi mai bun. Speranța este exact tocmai ceea ce a dispărut în Belarus din decembrie încoace, chiar dacă uh, alegerile s-au derulat așa cum s-au derulat, chiar dacă au existat oarecare posibilități pentru opoziție să se manifeste, chiar dacă s-a permis mass media să um, dea o imagine mai exactă a situației. Toate aceste lucruri însă au dispărut și de aceea Uniunea Europeană trebuie să impună sancțiuni autorităților din Belarus Sancțiuni care să penalizeze aceste autorități și nu populația. Spre exemplu, să nu se acorde vize atât reprezentanților autorităților cât și familiilor lor. Doar astfel vom reuși să destabilizăm uh, acest regim. Și, așa cum spunea și doamna Ashton, care a acționat, uh, reacționat foarte bine, trebuie să cerem eliberarea tuturor prizonierilor politici. Parlamentul European trebuie să trimită cât mai repede posibil o delegație în Belarus pentru a demonstra susținerea sa față față de mass media libere și față de opoziție. Doar astfel vom reuși să imprimăm un nou avânt către democrație în această țară. Doar astfel vom reuși să relansăm uh, programele de colaborare de vecinătate. Uh, am reușit să facem acest lucru cu Moldova, cu Azerbaijanul și așa mai departe. Am reușit să ajutăm aceste țări să meargă către dezvoltare. Însă trebuie să explicăm Belarusului cât de important este să fie o țară apropiată față de Uniunea Europeană, în așa fel încât să redăm speranță cetățenilor acestei țări. Are cuvântul domnul Schulz. Domnule președinte, doamna înalt reprezentant, eh, speranța noastră că prin alegerile din Belarus se va ajunge la democrație, această speranță a fost înșelată. În ciuda uh, uh, rezervelor Uniunii Europene față de politica lui Lukashenko, Europa a întins o mână de ajutor Belarusului și a arătat uh, cu toată claritatea și fermitatea că uh, va ține cont de modul în care se vor desfășura uh, alegerile. Însă, uh, temeliile democrației sunt atât de zguduite în, uh, în Belarus încât uh, președintele nu a mai reușit să-și ascundă adevăratul caracter, uh, falsificarea alegerilor și reprimarea protestelor au răspândit frica și opresiunea în Belarus și acest lucru este este resimțit nu numai de străinii de acolo, ci și de o anumită parte a familiei politice. Acolo un sec- serviciu secret direct subordonat președintelui, care se numește încă KGB, terorizează pe toată lumea care nu este în linie cu politica prescrisă. De aceea am prezentat și am elaborat o rezoluție care poate constitui un mandat foarte bun pentru ministrul de externe al Uniunii Europene. Cerem o ameliorare a condiției deținuților, o ameliorare a condițiilor de tratament medical, o e, e, comisie neutră de examinare Uh, a condițiilor în care pot fi uh, uh, enunțate și impuse sancțiuni împotriva aparatului fără a periclita populația civilă. Trebuie să facem însă în așa fel încât ca încât Eh, să nu se ajungă în situația în care primii care l-au felicitat eh, pe Lukashenko la eh, câștigarea frauduloasă a alegerilor au fost rușii. Trebuie să ne implicăm noi mai mult, mai proactiv în această situație. Mulțumesc. Domnul Nigalski. Dla pani Hautali, mam nadzieję, że założyła znowu słuchawki. Mulțumesc. Sper că căștile doamnei Hautali funcționează informația privind uh, organizația Viesna ar trebui suplimentată și completată și de altceva. Deci ideea nu este că nu poate fi registrată, ci că poliția a confiscat toate calculatoarele acestei organizații și de luni începând a, am început o cole- colectă pentru a trimite niște calculatoare pentru această organizație. Doamnelor și domnilor, este timpul să acționăm. Sunt de acord cu dumneavoastră în același timp nu trebuie să izolăm Belarusul de restul lumii. Trebuie să impunem niște măsuri soft pentru a consolida puterea și poziția societății civile. Trebuie să, să deblocăm situația în ce privește regimul vizelor așa cum a spus uh, doamna Oland și domnul Protasevici, trebuie să abordăm într-o manieră integrată situația. Mulțumesc, domnul Sarius Wolski, un minut jumate. Diagnosis... Mulțumesc. Cred că uh, s-a identificat diagnosticul și tratamentul este cel corect. Problema este Uh, că am avut același diagnostic și același tratament și în trecut, dar s-au făcut mult prea puține și atunci trebuie să ne întrebăm dacă suntem suficient de hotărâți să acționăm într-un mod diferit astăzi. Sigur că trebuie să condamnăm uh, um, reprimările, represiunile, sancțiunile, trebuie să ne gândim la niște sancțiuni pentru Belarus, dar dacă nu mergem mai departe de acest uh, sprijin moral, acțiunile noastre vor rămâne fără rezultat. Avem nevoie de acțiuni strategice pe termen lung și acest lucru este important pentru politica externă pe care o conduceți dumneavoastră, Lady Ashton. Și aici nu e vorba numai despre Belarus. Modul în care vom rezolva problema cu Belarusul va influența întreaga situație geopolitică din regiune, cu Moldova, cu Ucraina, Rusia și alte țări. Pentru moment, evenimentele actuale o îndepărtează această țară de Europa. Sigur că avem Uh, dreptate să vorbim despre o abordare bazată pe control, pe sancțiuni, uh, pe o deschidere către societatea civilă. Este clar că trebuie să ne bazăm pe societatea civilă, dar trebuie acest lucru nu trebuie să afecteze uh, parteneriatele pe care le avem. Cred că trebuie să facem mai mult decât în trecut și nu să ne oprim din ceea ce făceam până acum. Trebuie să, să acționăm mai mult, trebuie să schimbăm această situație. Domnul Howitt, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Noi discutăm astăzi și se pare că domnul Lukashenko chiar astăzi inaugurează noul său mandat și are uh, încheierea unui contract cu uh, societatea Gazprom pentru că comerțul nu se oprește uh, dacă alegerile nu au fost nici libere, nici transparente. Și e adevărată joi neagră. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat în momentul în care 700 de militanți pentru, care au uh, manifestat pentru democrație au fost pur și simplu arestați, au fost reprimați în stradă, au fost bătuți de către poliție, uh, au suferit daune și prejudicii și cer statelor membre și Uniunii Europene să susțină propunerea făcută și anume interzicerea de acordare de vize pentru reprezentanții autorităților și să se aplice de asemenea și sancțiuni economice. În acest context, Uh, ceea ce poate face Uniunea Europeană este să exprime, să adreseze niște cereri foarte simple și foarte clare, să se elibereze toți prizonierii politici, să nu se mai uh, restrângă drepturile celor care fac parte din opoziție, să se permită organizațiilor să fie înregistrate și să acționeze. Iar pentru viitor, sunt de acord cu cele spuse astăzi de uh, grupul meu politic și de către doamna Ashton. Trebuie să supraveghem îndeaproape situația și să o evaluăm și să vedem vedem cum anume putem stabili uh, un sprijin mai clar pentru, um, pentru opinia publică și pentru societatea civilă. E nevoie de drepturi și de libertăți pentru uh, populația din Belarus. De asemenea, este foarte clar că e nevoie de cooperare strânsă și uh, colaborare cu, uh, cu um, organizațiile care ne pot ajuta să facem acest lucru. Și dacă nu există acțiuni, dacă nu există niciun fel de angajament clar către îmbunătățirea situației, situație, atunci uh, vom ști ce avem de făcut. Au fost exprimate îngrijorări cu ocazia acestei dezbateri. Însă nu trebuie să uităm că durerea, durerea fizică, durerea din suflet pe care au simțit-o oamenii în momentul în care au fost uh, pur și simplu reprimați în stradă ar trebui să ne împingă să dăm dovadă de solidaritate și în așa fel încât să punem capăt acestor ani de suferință pe care îi cunoaște populația din Belarus. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă înalt reprezentant, vă mulțumesc pentru reacția promptă la evenimentele de la Minsk. Cred că conceptul dumneavoastră pentru Belarus este de, de asemenea destul de echilibrat, în sensul că, uh, pe de o parte, uh, conține măsuri împotriva regimului, dar și măsuri pentru susținerea populației din Belarus. Vreau să mulțumesc și uh, uh, organizatorilor conferinței pentru securitate de la München care l-a uh, l-a îndepărtat pe Lukashenko și nu i-a permis uh, prezența, pentru că uh, recunoașterea unei, uh, unei președinte atât de controversat ar slăbi implicit situația din statul în care este reprimată uh, și suprimată populația și ar putea trezi impresia că uh, alegerile de fapt n-au fost falsificate. Abordarea e, Belarusului trebuie să fie pentru noi una de lungă perspectivă, pentru că Belarus, de, în Belarus Lukashenko e la putere de multă vreme și intenționează să rămână la putere multă vreme. Însă nu avem voie să așteptăm, să stăm cu mâinile în sân, trebuie să facem ceva pentru a ajuta cu ajutoare alimentare populația, pentru a ajuta deținuții politici să iasă uh, din detenție, pentru a ajuta copiii ca să ajungă înapoi la părinții lor, pentru că n-au făcut nimic altceva decât să demonstreze pentru susținerea drepturilor lor firești în stradă. Reacția față de aceștia a fost disproporționată și, doamnă Ashton, vă rog, vă conjur să reacționați cât se poate de repede și să arătați în toate de declarațiile dumneavoastră că aici este vorba de deținuți politici și nu de infractori de elemente eh, criminale. Ne exprimăm întreaga susținere și simpatie și solidaritate cu cei deținuți în carcerele din Belarus. Mulțumesc, domnul Kozășnic, eh, un minut. Vajena, pani vysoká predstaviteľko, Mulțumesc, domnul alt reprezentant, dragi colegi. Acum un an, regimul totalitar din Cuba nu a permis câștigătorului premiului Zakharov să vină la Strasbourg. Acum câțiva ani am asistat la uh, represiuni uh, dureroase ale alegerilor din Belarus. Iar astăzi, regimul lui Lukashenko nu este un, regim, uh, auto, un simplu regim autoritar, ci unul totalitar, ca cel al lui Castro. Cred că reprezentanții regimului Lukashenko nu ar trebui să mai aibă dreptul să intre în Uniunea Europeană. Cred că trebuie să fim mai deschiși însă față de cetățenii din Belarus, cei care nu au avut ocazia să trăiască într-un regim democratic ei ar trebui să fie primiți cât mai ușor în Uniunea Europeană. Din potrivă, reprezentanții regimului politic al lui Lukashenko ar trebui să fie ignorați pentru că nu respectă valorile democratice și nu au ce căuta în societatea noastră. Domnul Kurski. Politica realizată Mulțumesc, domnule președinte. Politica urmărită recent de anumite state membre ale Uniunii Europene față de Belarus, chiar și cea uh, desfășurată de țara mea, a dat greș. Vedem că Lukashenko continuă să arunce în închisoare opozanții lui politici și vedem că nu se poate ajunge la o conciliere și vedem că avem de-a face cu un dictator și vedem că există un sprijin. Uh, noi am, am, am avut iluzia la un moment dat că Lukashenko se va schimba și am încercat să sprijinim activiștii și militanții. Însă zic eu că a fost un mesaj greșit adresat Belarusului. Nu putem să obținem libertate atâta vreme cât vom avea acest dictator. Avem nevoie de sancțiuni foarte bine țintite împotriva autorităților, împotriva regimului și nu împotriva populației. Avem nevoie de mass media independente care să poată să împărtășească și opinia opoziției. Și vedem că uh, putem lua măsuri în așa fel încât regimul acesta din Belarus să nu poată beneficia de niciun euro din fondurile europene și doar astfel acest regim va cădea. Mulțumesc! Trecem acum la procedura catch de Are mai întâi cuvântul domnul Kelly, voi fi însă foarte strict, aveți un minut. Cred că una din evoluțiile cele mai spectaculoase este cea de, prin care au trecut statele din estul Eh, Europei eh, de la totalitarism la eh, democrație. Am vorbit astăzi despre președinția Ungariei la Uniunea Europeană și domnul Ierzi Buzek este un ilustru exemplu al acestei transformări. Cred că doamna Ashton a rezumat foarte bine ce ar trebui făcut în relație cu acest stat din estul Europei care încă nu a ajuns să parcurgă acest drum din păcate, în loc să facă un pas înainte, au, uh, Belarusul a făcut trei pași înapoi cu prilejul ultimelor alegeri. Eu cred că doamna Ashton are dreptate când spune că trebuie să colaborăm cu ONG-urile, cu partenerii din societatea civilă, pentru a îl convinge, într-un fel sau altul, pe Lukashenko să renunțe la uh, stilul său totalitar. Mulțumesc că ați respectat timpul gwałt na wolności i swobodach demokratycznych to co się stało na białorusi. Este vorba aici despre reprimarea democrației, a drepturilor uh, omului, despre arestări uh, ale candidaților la președinție. Nici nu mai este nevoie de comentarii. Este un test pentru Uniunea Europeană și pentru parteneri uh, pentru partenerii noștri ca de exemplu Rusia. Trebuie să îi susținem pe cei care au avut de suferit, pe cei care sunt arestați. Ei trebuie să fie eliberați înainte ca noi să reluăm relațiile cu Belarus. Aceste restricții însă nu trebuie să îi afecteze pe cetățeni. Trebuie de asemenea să realizăm schimbări în regimul vizelor, așa cum spunea și Polonia, să-i susținem pe studenții din Belarus să sprijinim uh, presa liberă, televiziunile libere. Mulțumesc. Mavro Nicolas, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, în Belarus situația evoluează din negativ înspre foarte negativ. Uh, conform convingerilor noastre, uh, Lukashenko rămâne, este din ce în ce mai totalitar în stilul lui de conducere, iar toată opoziția este încarcerată. Asta face din ce în ce mai dificilă păstrarea contactelor cu societatea civilă care dorește contactul cu Uniunea Europeană. și media liberă solicită eliberarea uh, luptătorilor de rezistență din uh, detenție. Uh, și vrem o poziție eh, tocmai așa cum a descris-o doamna Ashton. Nu trebuie să mai așteptăm, trebuie să creăm noi premize și apoi să eh, ne apropiem de Belarus. Domnul Tenăc. Mulțumesc, domnule președinte Alegerile președințiale din Belarus au suscitat foarte multe uh, speranțe și am avut ocazia să mă întâlnesc cu reprezentanți înainte de alegeri care mi-au spus că veți vedea, alegerile vor fi libere, vor fi transparente, însă, din păcate, uh, vedem că uh, nu a fost așa și că, din nou, domnul Lukashenko s-a comportat așa cum se comportă de obicei. Și cred că oficialii, reprezentanții săi oficiali, ambasadorii, nu au uh, prevăzut lucrurile în mod corect. Și e nevoie de o misiune de observare din partea Uniunii Europene cu ocazia următoarelor alegeri, în așa fel încât să ne asigurăm că alegerile următoare vor fi, vor fi libere și transparente. Bineînțeles, șansele sunt mici ca uh, regimul de la Minsk să fie de acord cu o astfel de uh, misiune de observare. Însă noi trebuie să ne asigurăm că următoarele alegeri se vor desfășura fără niciun fel de incidente și că uh, acestea vor fi libere și transparente. Mulțumesc, are cuvântul domnul Rubic. Este Rubiks. Domnul Rubik. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es no savas puses. Domnule președinte, vă mulțumesc. Aș vrea să susțin pe doamna Ashton în viziunea ei despre abordarea echilibrată ce trebuie să avem față de Belarus. Foarte frecvent suntem cuprinși de emoție în pozițiile pe care le exprimăm, vorbim despre deținuți politici, dar până acum n-au fost uh, nicio judecată în instanță, deci nu știm pe ce bază au fost până la urmă condemnate aceste persoane. Deci uh, vă uh, invit să fim mai echilibrați în exprimările noastre. Acum doi ani am avut un caz similar în Letonia Nimeni nu a negat uh, dreptul de, întrun, de, a oamenilor de a se întruni, însă atunci când oamenii au început să se adune într-o anumită chestiune în Parlament și în fața Parlamentului, atunci uh, atunci uh, lucrurile au evoluat altfel. Și mai trebuie să lămurim de unde vin banii pentru opoziția, susținerea opoziției din Belarus. Domnul Mölzer, în mass media citim Ehm, tot timpul că trebuie reintroduse sancțiunile împotriva președintelui Lukashenko, care acum doi ani au fost ehm, relaxate. Însă că în același timp această ehm, restricționare ar fi un semn prin care Uniunea Europeană recunoaște eșecul său din ultimii doi ani în politica față de Belarus. Modul în care procedează acest ultim dictator al, al Europei Eh, evidențiază foarte clar că în Europa respectarea drepturilor omului încă este problematică. Vorbim aici de încălcări ale suveranității teritoriale, vorbim de eh, zboruri secrete ale CIA și așa mai departe. De Uniunea Europeană întotdeauna a eh, luptat, cel puțin declarativ, pentru drepturile omului, dar avem uh, în același timp <laughs> discuții privind și negocieri privind aderarea Turciei într-o o țară care încalcă flagrant drepturile omului. Deci cred că Lukashenko este cel care ne conduce aici, din păcate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kalinowski, un minut. Mulțumesc. Regimul lui, lui Lukashenko își intensifică acțiunile de represiune și este obligația noastră să ne arătăm solidaritatea față de cetățenii din Belarus. Trebuie să susținem presa independentă și bursele pentru studenți ar putea fi un exemplu foarte bun, pentru că foarte mulți studenți sunt um, exmatriculați din uh, universitățile din Belarus pentru că sunt implicați în acțiunile opoziției. De asemenea, unii dintre cetățenii din Belarus nu își pot permite vizele care sunt, taxele de viză care sunt mult prea ridicate. Trebuie să facem ceva în acest sens pentru a-i ajuta să călătorească liber către Uniunea Europeană, exceptând de aici, bineînțeles, exceptându-i pe reprezentanții regimului

Domnule Lise care cuvântul. Domnule președinte, drugim roku wieczorem robił Jerzy... Aș dori să adresez o întrebare doamnei Ashton. În 1982 mă întreb ce făceau ce făceam uh, pe Uh, ce făceam uh, pe vremea aceea? Uh, închideam radioul local și ascultam Vocea Americii sau BBC pentru a vedea ce se întâmpla în Polonia în acea perioadă. Și o altă întrebare. Cum a putut supraviețui Lech Walesa? Cum au putut supraviețui liderii opoziției care au fost atât de persecutați? Ei bine, au reușit să supraviețuiască pentru că sindicatele din America le-au, i-au sprijinit din punct de vedere financiar și cei care ascultau aceste posturi de radio făceau asta pentru că exista uh, subvenții financiare pentru acele posturi. Ele puteau deci funcționa pentru că existau subvenții financiare. Așadar, trebuie să introducem și ideea sprijinului financiar. Lady Ashton, Mr. Chairman. I fully agree with my colleague. Are domnul Stasni. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu doamna Ashton în ceea ce privește sancțiunile ce trebuie uh, luate pentru a, împotriva regimului și uh, față de sprijinul pe care trebuie să-l acordăm opiniei publice, societății civile și ONG-urilor. În ceea ce privește campionatul mondial de hockey pe gheață din 2014, acesta ar trebui să fie anulat, să nu aibă loc în Belarus. Belarus. Domnul Lukashenko este uh, o persoană care iubește foarte mult hockeyul pe gheață și astfel am putea fi sigur că va fi afectat de această decizie. Uh, cei care se ocupă cu luarea acestei decizii ar putea să fie uh, sensibilizați în așa fel încât să transmită această uh, decizie mai departe autorităților competente. Nu uitați că sute de uh, mii de cetățeni din Belarus au avut de suferit uh, Uh, și sper, domnă Ashton, că veți lua decizia ce se impune. Mulțumesc. Recomandul doamna Isaia. Että olemme täällä usealla suulla myöntäneet, että EUn ja... Mulțumesc, domnule președinte. Um, mă bucur că am aprobat această eh, rezoluție împotriva Belarus. Din păcate, n-a prea funcționat eh, cea de până acum. Avem un partener, program de parteneriat care uh, a oferit Belarusului foarte multe avantaje și până la un moment dat, într-adevăr, Belarusul a beneficiat. Dar așa cum a spus și domnul Rubic, acum avem nevoie de ajutor din afară pentru opoziția din Belarusia. Deci avem nevoie de implementarea unor sancțiuni împotriva clasei politice din Belarus, fără însă a afecta uh, cetățenii care, din păcate, au pierdut atât de mult uh, din uh, elanul de democratizare al uh, țării. Deci trebuie să fim alături de poporul din Belarus pentru a scăpa de acest dictator. Ok, finally. Uh, Mr. Boris. Domnul Boris, un minut. Ultimul vorbitor am apreciat, dragi colegi, dacă aceia care vă înscrieți la uh, Catch the Eye și care n-ați fost prezenți la uh, dezbatere, să țineți cont de fondul dezbaterii. Și acum, ultimul vorbitor, domnul Boris. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este un moment de adevăr și de solidaritate cu Belarus ultima dictatură din Europa. Trebuie să ne demonstrăm solidaritatea cu poporul din Belarus. Probabil că fondurile financiare fiind limitate din partea Statelor Unite, Uniunea Europeană ar trebui să Um, declanșeze un program de sprijin uh, extrem de substanțial pentru opoziție, pentru presă și pentru tineri. Mă gândesc la um, sute de tineri, de studenți din Belarus care nu au posibilitatea să-și facă studiile. De aceea aș sugera un program Erasmus special care să fie destinat studenților din Belarus Există deja fonduri pentru acest program și nu ar fi nevoie de prea multe eforturi pentru implementarea lui, iar efectele pe termen lung pentru democrația din Belarus ar fi extraordinare. Aș dori sprijinul dumneavoastră în acest sens. Lady Ashton, în încheierea acestei dezbateri. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor uh, doamnelor și domnilor deputați care au participat la această dezbatere. Cred că am avut o dezbatere foarte clară, foarte bine țintită și, bineînțeles, am să uh, uh, încep cu rezoluția Parlamentului, pentru că e vorba de un subiect deosebit de important. Știm că evenimentele se desfășoară foarte repede. Speranța mea este că uh, evenimentele vor avea o urmare pozitivă și o, uh, uh, este evident că prizonierii trebuie să fie eliberați și e nevoie de lansarea unui proces de reformă aprofundat. Eu mi-am exprimat dorința și speranța să avem uh, uh, un rol important de jucat în acest proces de reformă. Așa cum au spus și colegii astăzi am, și așa cum am spus și eu încă de la bun început, trebuie să fim foarte clari în ceea ce privește faptul că evenimentele din Belarus sunt inacceptabile Trebuie să luăm măsuri în acest sens și trebuie să fim de asemenea și foarte clari asupra faptului că noi susținem tineretul, opinia publică, mass media independente în această țară. Și dacă îmi permiteți, eu mă voi implica personal, voi face în așa fel încât mă voi asigura că toate aceste lucruri vor fi uh, realizate. Eu am avut ocazia să mă întâlnesc cu uh, reprezentanța ai familiilor, opozanților și lucrurile sunt clare pentru mine. Uh, speranțele oamenilor, așteptările oamenilor sunt uh, foarte clare care Trebuie ca prizonierii să fie eliberați, în așa fel încât aceste familii, acești reprezentanți ai familiilor să poată să-și continue viața și să meargă mai departe. Nu putem să uh, uh, nu putem accepta această situație și dacă uh, regimul de la Minsk nu face acest lucru, atunci noi, comunitatea internațională, va trebui să ne implicăm uh, în acest sens. Mulțumesc, spune domnul președinte. Să ψηφίσματος Așadar, avem șase proiecte de rezoluție. Votul va avea loc mâine la ora 12. Doamnă înalt reprezentant, dumneavoastră vă aflați aici încă de la ora 3, acum e 6 și un sfert. Vreau să întreb dacă vreți o pauză de 5 minute sau putem continua. 5 minute pauză. Foarte bine. Sau vreți să continuați? Da, ați văzut deja înainte vreme care era problema. Domnule vicepreședinte, aș vrea să uh, spun că acum uh, voi uh, va trebui să iau un avion către Turcia, deci colegul meu, comisarul Füle va continua să reprezinte aici comisia. Vă rog. Stimate colegi, stimați colegi, pe ordinea noastră de zi. Uh, urmează